Începem ședința, procesul verbal de la ședința de ieri. L-ați primit, aveți observații? Zostau niniejszym. Nu, atunci ordinea de zi se consideră adoptată. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de